4 din regulamentul Parlamentului. Aveți titlul acestor acte în procesul verbal al acestei reuniuni. Aș vrea de asemenea să vă spun că de la PPE și de la Socialiști și Democrați am primit o solicitare de desemnare pentru comisii și delegații. Lista cu aceste numiri este în procesul verbal al reuniunii și dacă nu aveți observații, mâine le vom adopta. Trecem acum la ordinea de zi. Proiectul definitiv de ordine de zi, hotărât pe 5 mai la conferința președinților, conform articolului 167, a fost deja înmânat colegilor. Punct procedural? Da, domnule președinte. Dați fiind că ieri în Cuba s-a întâmplat un lucru foarte grav, dar dat fiindcă s-a întâmplat doar ieri, dumneavoastră nu ați menționat acest lucru. E vorba de faptul că domnul Juan Wilfredo Soto și I. Garcia a fost asasinat de poliția cubaneză într-un parc public din Santa Clara. Dat fiind faptul că această temă a drepturilor omului este atât de sensibilă și delicată, eu cred că ar trebui să se facă o anchetă independentă pentru a lămuri situația acestei asasinări. Vă mulțumesc pentru observația făcută. Bineînțeles, vom acționa așa cum ne-ați sugerat dumneavoastră. Vă mulțumesc că ne-ați